intervenția Parlamentului în acest moment. Parlamentul ia act de această recomandare și, în conformitate cu regulamentul, informează autoritățile române în consecință. Am primit din partea grupurilor FDD, FN și ECR cereri de numiri și modificări în comisiile și delegațiile parlamentare. Găsiți lista numirilor în procesul verbal al acestei ședințe.